Dragi colegi. Dragi colegi, am început reuniunea noastră, este una un pic deosebită, numai cu un singur punct pe ordinea de zi. cu excepția, bineînțeles, a adoptării ordinii de zi, dar cum nu sunt obiecții, o considerăm a fi adoptată. Comunicările președintelui nu pot decât să vă spun că nu avem cafea, nu ni se va servi cafea din cauza grevelor. Este o măsură de austeritate bugetară. Ați văzut care sunt limbile de lucru, președintele salută pe interpreți. Și vă rog să vă pregătiți cartelele de vot și eu am uitat-o pe a mea în sala de plen ca să putem vota destul de repede. Sunt voturi unde punctele de vedere sunt divergente și deci vom avea nevoie de votul electronic. Stimați colegi, ne-am întâlnit astăzi ca să votăm în vederea votului care va avea loc la următoarea sesiune plenară, aprilie 1, în ce privește estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru 2012. Este raportul domnului Fernandez. Am participat deja la două reuniuni de conciliere sau preconciliere, dacă doriți, și s-a găsit un acord între delegația Comisiei de Bugete și delegația Biroului, deci cu care ne-am întâlnit în cadrul acestor reuniuni de preconciliere, birou condus de secretarul general al Parlamentului și vicepreședintele însărcinat cu bugetul. Și ultima reuniune a avut loc marți. Apoi, în reuniunea sa de ieri, biroul a adoptat această estimare de buget și acum și noi trebuie să votăm. Votul din birou a preluat toate concluziile din acordul la care am ajuns în calitatea noastră de delegație din partea Comisiei de Bugete. Raportorul nostru, căruia îi voi da cuvântul, a pregătit mai multe amendamente de compromis care completează în rezoluția inițială cu uh, termenii acordului. Și raportorul va face o recomandare negativă pentru acele amendamente care nu sunt compatibile cu acordul și e firesc să se întâmple astfel. Deci, dacă amendamentele sunt compatibile, raportorul va da un aviz favorabil și viceversa. Intenția mea este următoarea. Pun în vedere lista de vot, am să supun la vot mai întâi amendamentul de compromis numărul 1 la alineatul numărul 3. Deci mai întâi o să votăm principiul unui acord global. Cu alte cuvinte, dacă comisia noastră sprijină acest acord pe care delegația l-a negociat în numele său cu biroul, dacă acest compromis este respins, vom vedea ce vom face. Dacă este adoptat, vom putea trece la examinarea detaliată a celorlalte propuneri de compromis și a amendamentelor aferente. Domnule raportor, ne spuneți deja câteva cuvinte despre acest vot? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru cooperare. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că au avut o perioadă foarte scurtă de timp în care am reușit să depășim dificultățile în comunicare. Le mulțumesc pentru efortul pe care l-au depus și cred că am realizat un acord bun cu biroul și cu administrația. Așadar, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente. Mulțumesc pentru cooperare, pentru eforturile grupurilor politice, pentru care am reușit. Mulțumesc raportorilor uh, din umbră. O creștere de 2,3%, care de fapt este o scădere, pentru că rata inflației utilizată de administrație este în momentul de față de 2,8%. Nu putem pune sub semnul întrebare acest acord, pentru că dacă am face, nu am putea să mărim uh, cheltuielile, nici să reducem cheltuielile. Cred că domnul președinte a spus acest lucru clar. E o chestiune de compatibilitate a amendamentelor cu acordul general. Fac o distinție. Putem face economisiri atunci când e vorba de implementare. O să fac o propunere de compromis astfel încât în anumite domenii să fie posibile economisiri suplimentare cursul executării. un amendament de la liberali în acest sens, cred că amendamentul 17 deci de clarificare a modului în care corespunde cu dezbaterea, să încercăm să găsim posibilități de economisire în executare. E un amendament care este compatibil, apoi există un compromis pe care socialiștii nu doresc să-l includă în compromis. Inițial era amendamentul 14, dar acum este un compromis numărul 10. Se referă la aliniatul 14 și aș propune că dacă nu se include în compromis să fie un amendament uh, oral, o să înaintez un amendament oral. În orice caz, intenționez să putem soluționa această problemă ca orice corectură de natură tehnică referitoare la textul inițial. Cred că putem face aceste corecții tehnice acum, deja în ce privește considerentul A. Am avut o întâlnire pe 16 martie și apoi pe 22 martie. Apoi la alinatul 22 să corectăm suma de acolo, care e 1773 de mii de euro. Aceste corecții tehnice, dacă se poate, le efectuăm uh, imediat și această chestiune este soluționată. Mulțumesc! Je vous remercie. Mulțumesc. Geran Ferner cer cuvântul și după aceea domnul Bocroș. Foarte pe scurt, domnule președinte, Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Fernandez pentru că a încercat să ajungă la un compromis uh, global. În mare suntem de acord cu rezultatul concilierii. Din motive tehnice, cred că ar trebui să avem cifrele, rezultatul uh, de la conciliere anexate la decizie, să avem tot timpul cu noi la dispoziție cifrele, să nu avem uh, îndoieli în legătură cu ce am acceptat. Așa cum spunea domnul Fernandez, nu considerăm că propunerea sa pentru compromisul zece e un adevărat compromis pentru că nu se bazează pe niciun fel de amendament, deci cred că e mai bine să procedăm, deci să avem un, raportor, un amendament oral din partea raportorului și apoi singura problemă care persistă e cea, Casa Istoriei Europene. Există o serie de elemente care nu uh, au fost preluate în propunerea de compromis, deci, uh, domnule președinte, vă propunem să votăm pe compromisul raportorului, dar și să votăm elementele suplimentare pe care dorim să le includem, uh, procesul de luare a deciziei și stabilirea unei linii bugetare pentru Casa Istoriei Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bocroș. Thank you, Mr. Chairman. Just very... Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că eu nu am fost uh, invitat la reuniunea biroului. Eu nu sunt de acord cu aceste compromisuri în orice caz, aș dori să-i mulțumesc președintelui, care spunea că vom vota unul, deci pe rând, toate amendamentele, indiferent de compromis, și insist să procedăm astfel. Mulțumesc, domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. mi-a părut rău să îl aud pe domnul Bocros, pentru că noi am încercat să depunem uh, amendamente în comun și nu putem negocia și vota pe ele. E păcat, dar sper să vă dați seama că nu cele trei grupuri care au cosemnat uh, uh amendamentele fac uh, regulile, dar în orice caz cred că răspunderea noastră este să uh, încercăm să găsim o soluție în comun. Știu că verzii au participat la aceste dezbateri cu privire la compromisurile și au încercat și să ne dea o mână de ajutor. În ce privește observația domnului Bocroș, cred că într-adevăr trebuie să ținem cont de ea, dar dacă vom vota toate amendamentele, atunci trebuie să ținem cont de cifre. Când există însă diferențe între cifre, e singurul loc în care nu știu cum ar trebui să procedăm din punct de vedere tehnic. Poate ne spune președintele. Președintele, nu se va pune problema pentru că vom vota cifrele care se află în anexa compromisului global, deci n-au cum să fie diferite, cu o singură excepție dacă compromisul global este respins și în acest caz începem de la zero. Domnul Portaș, care a fost personajul negativ în această poveste? Da, într-adevăr, aș dori să spun ceva urât, domnule președinte. Problema mea este următoarea. Dincolo de faptul că nu mă regăsesc deloc în aceste amendamente de compromis care au fost propuse și deci grupul meu a votat împotriva acestui acord, deci, pe lângă acest uh, element, aș dori să vă spun că după ce am citit regulamentul uh, deputaților, mi-am dat seama că articolul 7 stipulează dreptul de consultare a dosare, dosarelor pentru deputați. Și deci am constatat că în statutul deputaților nu exista niciun fel de aliniat sau niciun fel de articol referitor la indexarea vreunei cheltuieli legate de activitatea noastră față de inflație. Deci niciun fel de articol sau niciun fel de aliniat nu uh, vizează acest uh, aspect. Ceea ce înseamnă că toate deciziile luate în ce privește indexarea, indexarea salariilor, subvenții pentru uh, distanțe, le parcurse, apoi cheltuielile generale, toate aceste cheltuieli decurg din decizii adoptate de către Parlament, de Biroul Parlamentului European. Există un document care se numește Măsuri de punere în aplicare a statutului, adoptat în 19 mai, în 9 și 9 iunie 2008 și ultima modificare a acestui uh, document datează din 14 februarie anul curent. Ceea ce înseamnă că toate sumele, deci uh, salarii, indemnizații și așa mai departe, care ne vizează, și pe care am făcut o serie de amendamente. Am propus o majorare zero, nulă pentru 2012. Toate aceste amendamente, fără niciun fel de excepție, decurg din decizia biroului și n-au nimic de a face, deci, cu statutul deputaților. Aș dori să îi previn, deci, pe colegi în legătură cu faptul că, în momentul în care vom vota aceste amendamente de compromis al căror obiectiv e să uh, propună economisiri peste tot, cu excepția economisirilor care să ne vizeze pe noi, ar trebui să știe și să voteze în cunoștință de cauză. Pentru că astfel vor apăra cheltuielile care ne vizează, dar în detrimentul interesului contribuabilului. Mulțumesc pentru această explicație de vot și mulțumesc și pentru această precizare juridică. Isabel Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Colega mea, Egla Trupel, a cosemnat o serie de amendamente. Mă regăsesc în ce spunea domnul Alvaro și nu cred că procedura care ne este propusă astăzi să fie foarte clară, adică n-a fost ușor de urmărit. În rest, în orice caz, începește compromisul global, noi vom susține, dar aș vrea de asemenea ca și ansamblul amendamentelor, nu le-am semnat ca să fie apoi aruncate la gunoi. Președintele, foarte bine. Bun, vă mulțumesc. Deci toți coordonatorii s-au exprimat, cu excepția PPE, dar înțeleg că tăcerea PPE-ului înseamnă sprijin pentru raportor. Asta e. Foarte bine. Bun, atunci vă propun să trecem la lista de vot. Mi se spune că ținând cont de importanța numerică a reprezentanților PPE, eu n-am drept de vot. Deci nu voi vota cu privire la compromis. Domnule președinte, îmi cer scuze, eu nu am cartela de vot, o să-mi fie adusă, dar dacă vreți să începeți votul cât mai repede, trebuie să știți acest lucru. Donc, euh, vous... Dragă Barbara, nici măcar nu am cartela de vot aici, deci o să vă las să votați ridicând mâna. Suntem cei doi elevi mai puțin bun din această reuniune. Cu privire la compromisul numărul 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine e împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5. Mulțumesc. Cine se abține? Nu sunt abține, deci o largă majoritate. Această sală nu este foarte plăcută nici pentru a organiza dezbaterea, de fapt, nici pentru a socoti voturile. Dar majoritatea este clară. Putem trece atunci, în acest moment, la compromisul numărul 2 cu privire la alineatul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Șapte voturi. Abțineri? Nu sunt abțineri. Se adoptă și el. În acest moment, amendamentul 6 este caduc, dar există un amendament tehnic al raportorului. Nu. Amendamentul 7 este retras. Dar poți să vă. Deci amendamentul tehnic acum. Amendamentul tehnic este pentru alineatul 2. Solicitasem de asemenea un amendament tehnic pentru considerentul E, unde trebuie să punem 16 martie și 28 martie. Pentru alineatul 2, din cauza numără, numărul este 1773 543 euro. E amendamentul tehnic. Aceasta deci este cifra de la amendamentul 7, de fapt. Bun. În original. Nu, e un amendament tehnic pentru textul original. E amendamentul tehnic pentru textul original. În legătură cu aceste două amendamente tehnice. Cine este pentru? Sunt amendamente tehnice. Împotrivă? 1, 2, Abține. Aceste amendamente tehnice au fost adoptate. Deci, Presupun că amendamentul 8 în acel moment devine caduc, pentru că era împotriva amendamentului tehnic. Putem trece atunci la compromisul numărul 3. Cine este pentru compromisul numărul 3? Vă rog să ridicați degetul, mâna. Cine e împotrivă? 1, 2, 3, 4, împotrivă. Abțineri? Nu. O abținere. Numărul 3 s-a adoptat. În acest moment, cele trei amendamente următoare devin caduce și ajungem la amendamentul numărul 12. Domnule și raportorul este pentru. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abține. Deci se adoptă. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Intervenție fără microfon. Există un amendament oral al socialiștilor la compromisul numărul 4. Domnul Portaș, pot să propun un vot uh, pe părți, pentru că doream să votez împotriva primei părți, dar în favoarea celei de-a doua, dacă se poate. La compromisul numărul 4, da. Unde vreți să se oprească prima parte? La punct și virgulă. Pardon? La punct și virgulă. La punct și virgulă. La inflation rate, da, exact. De acord. Atunci, în așteptare, domnul Fern are un amendament oral cu privire la acest aline. Dar din motive lingvistice dorem să eliminăm cuvântul even. Deci să eliminăm even. Très bien. Foarte bine. Votăm atunci această suprimare a lui Ivan. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva? Mulțumesc. Abțineri? Deci se suprimă cuvântul Ivan. Supunem la vot acum la solicitarea domnului Portaș prima parte a acestui compromis. Deci reaffirms that in the light of the difficulties in the member states, the parliament shows its budgetary responsibility and self-restraint by staying under the current inflation rate. Qui est pour? Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Două voturi împotrivă. Ah. Sunteți siguri? Foarte bine. Cine se abține? Nu sunt abține. Prima parte se adoptă. A doua parte, restul frazei. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Cine se abține? Două abțineri. Deci, cu unanimitate, ansamblul astfel modificat oral de, la compromisul numărul 4 este adoptat. Trecem direct la amendamentul 17 al domnului Alvaro, care este compatibil, dar nu îi place raportorului. Nu? Raportorul este pentru? Poate să ne explice, domnul Alvaro. Mulțumesc. Înainte de această confuzie, am discutat cu raportorul Asta nu creează reduceri pentru că ar intra în conflict cu secretariatul Parlamentului. Deci aici e vorba despre implementare, nu e o reducere, se referă numai la implementare. Și deci raportorul este pentru, spune președintele. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Cine se abține? Nu se abține. Deci se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. 5 voturi împotrivă, abțineri, o abținere, se adoptă. Trecem la amendamentul 20, doamna Andreasen. Uh, este compatibil, dar raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Amendamentul doamnei Andreasen. Două voturi pentru. Cine împotrivă? Multe altele împotrivă. Abțineri. O abținere. Se respinge așadar. Amendamentul 21 al, par- al domnului Vaughan și 22, care de fapt sunt identice și raportorul este ostil ambelor. Cine este pentru? Cine împotrivă? O majoritate împotrivă? Abțineri? Nu. Doriți să verificăm? Haideți să verificăm. Deci eu nu votez și Barbara cum votează? Elle vote contre. Votează împotrivă. Mulțumesc. Alors, le vote. Deci se deschide votul. A votat toată lumea? Toată lumea n-a votat? S-a închis votul. 19 voturi pentru, 18 împotrivă. Da, doamnă? Ați votat pentru sau împotrivă? Împotrivă. Și Bun, deci sunt 19 contra și 18 pentru. Deci amendamentul s-a respins. Cele două amendamente s-au respins. 21 și 22 pentru că sunt identice. Supun la vot atunci amendamentul 23 al doamnei Andreasen. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 3. Cine e împotrivă? Multe abțineri. Mulțumesc. Se respinge. 24 al domnului Portaș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Stânga. Cine e împotrivă? Toți cei care nu sunt de stânga. Abțineri. Mulțumesc. Și deci o majoritate împotrivă. 25 al doamnei Bertman se împarte în două părți. Prima parte pentru a încuraja Parlamentul European. Raportul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Domnul Portaș. Cine se abține? Nu sunt abține. Prima parte se adoptă. La a doua parte, raportorului nu-i place a doua parte. Cine este pentru? 3. Cine e contra? 4, de fapt, pentru. Abțineri, mulțumesc. A doua parte se respinge. Le compromis... Compromisul numărul 6. Cine este pentru compromisul numărul 6? Je vous remercie. Cine e împotriva? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abțineri? Nu sunt abțineri. Deci se adoptă. Trecem la amendamentul 28 al domnului Alvaro. Raportorul e împotrivă. Nu, raportul este pentru. Alors, euh, Domnule raportor, aș ceru cuvântul. Aș vrea să fac o precizare, să spun că nu există nicio modificare și chiar și la partea de execuție bugetară, sunt pentru, pentru că altfel este caduc. Deci trebuie interpretat ca fiind relativ la execuția bugetară. Dacă există această nuanță, raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Socialiștii sunt împotrivă. Abțineri. Nu sunt abțineri. Deci amendamentul se adoptă. 29 este caduc. Acum amendamentul de compromis numărul 7. Nu, îmi cer scuze, spune președintele. Tocmai l-am votat. A fost o intervenție din sală, fără microfon. Deci tocmai l-am adoptat, spune președintele. Domnule Bocroș, ați obținut satisfacție. Dar 29 este caduc. Compromisul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. 4. Nu sunt abțineri. Ba da, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. 5. Abțineri. Se adoptă. Ceea ce înseamnă că acum trecem la amendamentul numărul 41 al doamnei Andreasen. A. Acum trecem la numărul 40 și s-a cerut un vot pe părți, domnule raportor. <clears throat> Cred că a doua parte este caducă, de fapt. A doua parte este caducă, spuneți dumneavoastră, dar ce? Care este conținutul acestei a doua părți a amendamentului? Prima parte se oprește la The library services provide expertise in all three working languages. Și a doua parte este caducă, având în vedere voturile dinainte. Întreabă președintele. A, este compatibilă cu amendamentul de compromis. Deci, pentru prima parte, raportul este împotrivă, oricum ar fi. Deci, supun la vot prima parte. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Principalele grupuri și alți câțiva abțineri, deci prima parte a fost respinsă și a doua parte este caducă. Nu a mai rămas mare lucru din amendamentul numărul 40. Trecem acum la amendamentul 41. Domnul Alvaro e disperat, dar o să câștigați, o să câștigați la alte voturi. 41. Amendamentul doamnei Andreea Sen. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? Restul se respinge. 42, 43 au dispărut. Domnule Fel. Pe mine nu mă deranjează să votăm 42 și eu cred că ar trebui să votăm amendamentul numărul 42, dar trebuie să vă spun că grupul meu va vota împotrivă în ciuda faptului că aveam o simpatie pentru acest amendament și pentru 47 și 50. Dar un, aceste amendamente sunt contradictorii pentru că une, în, într-un amendament se spune uh, că avem, nevo- avem voie să folosim uh, uh, business class la zborurile care sunt mai lungi de 24 de ore și alții spun că numai pentru zborurile în cadrul Uniunii Europene. Deci ar trebui să fim coerenți, să vedem ce o să facem cu procedura bugetară în această toamnă, dar acum vrea să votăm împotriva. Deci în ce privește cheltuielile cu de călătorie, și eu am făcut o propunere cu titlu personal uh, în timpul concilierii, dar această propunere nu a fost luată în serios nici de delegația de la comisia noastră, nici de către birou, dar poate că am să pot să o repropun până la toamnă. Deci supun la vot amendamentul numărul 42, domnule Bocroș. Cum am promis de altfel. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? 9 voturi. Cine este împotrivă? Un număr mai mare, abțineri. Se respinge. Amendamentul 43 este caduc. 44 al domnului Alvaro și al domnului Bocroș. Raportorul este pentru. Cine este pentru în sală, vă mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri. Nu sunt abțineri. Se adoptă. 45 este caduc, 46 al doamnei Andreasen, raportorul este împotrivă, cine este pentru? 7 voturi pentru, cine este împotrivă? Mai mult de atât, abțineri, o abținere se respinge. Compromisul numărul 9, cine este pentru? Înainte de a vota, raportorul vrea să ia cuvântul. Asupra amendamentului de compromis numărul 9, aș vrea să spun că solicit, așa cum a spunea și domnul președinte, să facem efortul la nivelul uh, executării bugetului ca să ne reducem cheltuielile cu curentul, uh, consumul de apă, dar și cu transportul pentru misiunile oficiale și uh, călătoriile uh, efectuate de deputați. Iată amendamentul de compromis pe care l-am propus eu. Da, acest lucru figurează și în versiunea scrisă. Este o explicație a conținutului compromisului, nu este un amendament oral. Deci cine este pentru amendamentul de compromis numărul 9? Împotrivă? 5 voturi împotriva abțineri, se adoptă. Deci, supun totuși la vot amendamentul numărul 48 pentru că este semnat de domnul Bocroș. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Domnul Alvaro, de la să ne spune ceva. Poate că pentru a reveni la ce a spus domnul Bocroș la început, și domnul Portaș este autor al anumitor amendamente pentru a ține cont de dumnealor, dar și de punctul de vedere al raportorului, am o întrebare pentru cei doi colegi care au cosemnat acest amendament. Ar fi de acord ca trimiterea la anul 2011 să fie suprimată deoarece în acordul încheiat cu biroul deja s-au propus reduceri. Și asta înseamnă că putem să cerem ca aceste reduceri a cheltuielilor administrative și a altora să fie cu adevărat aplicate. Deci dacă ștergem din text trimiterea la anul 2011, cei doi coautori ar fi de acord, deci nu ar exista o negare a cifrelor asupra cărora ne-am înțeles, și în același timp am afirmat în text că vom face tot ce ne stă în putință pentru a reduce aceste costuri. Nu știu ce crede domnul raportor, dar nu ar fi în contradicție cu amendamentul de compromis și ar permite o cooperare constructivă în uh, cadrul comisiei noastre. Președintele, prin urmare, în loc să spunem pentru ca nivelul cheltuielilor din anul 2011 să fie menținut, ar trebui dacă nu mai spunem anul 2011, atunci despre ce nivel de cheltuieli vorbim? Domnule raportor. Nu. No. Amendamentul 48 este caduc din cauza compromisului. Da, am înțeles foarte bine, spune domnul președinte. Dacă vreți să-l reluăm, el ar trebui să fie reformulat. Vreau să știu dacă amendamentul oral al domnului Alvaro, dacă ați putea să-l accepta. Să-l acceptați, mă scuzați. Nu, nu, nu. Nu ar fi coerent, spune raportorul. Îi întreb pe cei doi coautori. Acceptați amendamentul oral al domnului Alvaro? Și îl vom supune la vot. Raportorul ne-a explicat de ce nu era de acord. Sunteți de acord sau nu cu acest amendament oral? Nu, nu am de ales, trebuie să respect propunerea inițială și sunt uh, mirat de faptul că liberalii nu susțin propria propunere. Nu, am făcut asta ca să vă ajutăm, spune președintele. Deci, supun acest amendament, așa cum a fost el redactat, la vot. Raportorul este împotrivă, pentru că nu este compatibil cu restul acordului. Cine este pentru? Domnul Bocroș este pentru acest amendament. 3 voturi pentru. 4. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Și domnul Alvaro se abține. Cu tot grupul liberal. Liberalii se abțin. Putem să trecem acum la amendamentul numărul 49 doamne Gresle. Raportorul este pentru, evident. Cine este pentru? Împotrivă. Socialiștii. Abțineri. Liberalii se abțin. Deci o majoritate pentru Inge. 50. Este caduc? Domnule Portaș, având în vedere faptul că am votat 47 și că există două versiuni diferite pentru a atinge același scop, cred că trebuie să votăm și amendamentul numărul 50. Dacă raportorul nu are nimic împotrivă, domnule raportor, eu cred că acest amendament este inclus, este acoperit de către compromisul pe care tocmai l-am votat, pentru că am spus că dorim să reducem uh, costul călătoriilor. Domnule Portaș, acest compromis este de ordin general. Ori, acest alineat propune ceva concret. Am votat amendamentul 47 și dacă nu votăm și amendamentul numărul 50, atunci metoda noastră nu mai este coerentă. Președintele, în concluzie, supun amendamentul numărul 50 la vot și raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numi Alors, ce, ce ce se numește pe lista de vot compromisul 11. 10 nu e un uh, compromis, ci e un amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Textul e identic. Împotrivă. E mai interesant, va trebui să votăm electronic. Supun la vot, la vot electronic textul care se numește compromisul 10. Le, le vote. Et pourquoi c'est secret? De ce e un vot secret? E secret, dar eu vă spun totuși rezultatul. Nu sunt în măsură să votez. Trei persoane încă nu au votat. A primit cartela, deci. Bine, putem opri votul. 22 de voturi pentru, 17 împotrivă. Se adoptă, deci. 51 e, deci, uh, caduc. Compromisul 11 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Încă o dată trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul secret. Votez, mes chers collègues, votez. Vă rog să votați, dragi, dragi colegi. S-a închis votul. 22 voturi pentru, 19 împotrivă, cu o mică majoritate pentru se adoptă. Ceea ce înseamnă că următoarele amendamente sunt caduce până la 59 al domnului Ferm, care dorește cuvântul. Domnule președinte, încă cred că o parte din amendamentul nostru e compatibil cu compromisul care a fost votat și de altfel chiar l-ar consolida. E vorba de amendamentul cu privire la un proces decizional transparent, o dezbatere uh, deschisă și un cadru mai uh, strict. Deci o, propun acest amendament oral. Aș dori să vă mai rog să mai votăm ceva atunci când spunem că nu sprijinim crearea, pentru că nu i-a acoperit de compromis, nu sprijinim crearea unei noi linii bugetare pentru uh, Casa Istoriei Europene. Deci solicităm ca cei 1 milion de euro 42-44 să fie transferați la punctul 2007. Pe de altă parte, nu e chiar corect, din câte mi s-a explicat, pentru că acești bani ar, ar trebui să fie transferați în rezerva de urgență. Uh, aceasta ar fi uh, modul corect de a proceda. Având în vedere că crearea acestei linii uh, ar trebui să se facă în mod transparent și să fie uh, aprobată de autoritatea bugetară. Deci iată care sunt sugestiile, cele două elemente în plus pentru Casa Istoriei Europene. Raportorul o să ne spună ce crede, dar și domnul Alvaro a dorit cuvântul Goran. Ai citit atât de repede? Mi-e milă de interpret, nici eu n-am înțeles. Avem două amendamente. Ce dorești să le votăm separat sau vrei să avem un amendament? Le aveți înscris. Ar trebui cel puțin să le aveți înscris, de aceea am citit atât de repede. Pe scurt, deci primul vine cu formularea următoare. E vorba de o procedură Uh, standard parlamentar, uh, o metodă transparentă și o uh, deschisă. Deci, în momentul de față, nu considerăm că ar trebui să facem altceva decât să ne asigurăm că nu lansăm faza de pregătire, încă nu am decis să dăm undă verde acestui proiect. Primul aspect. Al doilea aspect. Credem că ar trebui să aprobăm, nu acum, dar să aprobăm instituirea unei linii bugetare. Ea va primi undă verde și spunem că ar trebui să figureze în procedura bugetară din această toamnă pentru a ne permite să adunăm mai multe informații înainte de a institui această linie bugetară superat, uh, separată pentru Casa Istoriei Europene. Deci o transparentă standard, uh, o procedură standard transparentă și o linie bugetară, uh, iată cele două elemente pe care doresc să votăm. Președintele, îi dau cuvântul raportorului, însă, pentru a ne ușura munca, e vorba de două amendamente diferite. Primul dintre ele e amendamentul 52, pe care Gheran Fern îl propune pentru a completa compromisul 11. E o adăugire. A doua propunere referitoare la linia bugetară face obiectul amendamentului 59, care și el ar fi o completare. Pe plan metodologic suntem de acord. Foarte bine. Să vedem ce crede raportorul. Eu cred că atunci când am votat compromisul care a fost adoptat, cred că amendamentul 52 e caduc. Dar și dacă e caduc, atunci și această nouă procedură parlamentară devine caducă. Iată părerea mea. Cred că ambele elemente sunt caduce, dar iată, e părerea mea personală. Pentru că e vorba de un amendament de compromis care face ca celelalte amendamente pe această temă să devină caduce. În ce privește 15 nu am aceeași poziție, care va fi un amendament oral pentru a nu ne opune compromisului global uh, la care s-a ajuns. În orice caz, pentru mine, prima chestiune e să vedem dacă amendamentul 52 e caduc sau nu. Dar eu cred că e caduc. Și pe lista de vot s-a vorbit foarte mult în cadrul grupurilor politice despre alte aspecte, însă nimeni nu a pus sub semnul întrebării până acum faptul că dacă compromisul 11 e adoptat, deci nimeni nu și-a pus problema uh, că și celelalte amendamente nu vor fi caduce așa cum figurează pe lista de vot. Monica Holmeyer, poate ar fi bine să ne facă observații și după aceea Gerard Fenn pentru răspuns. Monica, mulțumesc. În ce privește conținutul, ar, poate nu ar fi rău să-i spunem lui Gerard Fern că va exista o notificare. E, aceasta este procedura standard. Noi nu decidem că se procedează ca de obicei, procedura ordinară e cea care se aplică automat. Nu putem să creăm, să înființăm Casa Istoriei Europene dacă nu s-a uh, luat un acord. E o procedură normală, procedură obișnuită cu care, pe care o adaptăm uh, în cadrul bugetului. Deci, procedura de notificare își va urma cursul deci nu trebuie să o votăm separat. Pentru că e, e vorba de procedura care se aplică în astfel de situații, în conformitate cu legislația. Și pe chestiune de principiu, cred că o linie separată, o linie bugetară separată ar fi o idee bună, pentru că astfel ar spori transparența și nu invers. Întotdeauna am uh, fost uh, pentru ca proiectele majore să aibă linii bugetare separate pentru a se putea uh, controla, pentru a se putea vedea câți bani au fost cheltuiți și câți nu. Eu sunt în general pentru transparență și mă surprinde faptul că nu doriți să avem o linie bugetară separată pentru că decizia finală nu va fi afectată, avem procedura de notificare obișnuită. Mulțumesc, spune președintele Ioran Fen. Cred că și la ultima dezbatere pe care am avut-o la comisie am clarificat lucrurile. În primul rând, cred că nu e vorba de o procedură decizională obișnuită. Nu putem vorbi doar ca un proiect uh, imobiliar, e puțin mai mult decât un proiect imobiliar. Și mai mult decât ce spunea Monica Holmeier. Mai există și alte aspecte conexe care fac ca uh, această casă europeană să nu fie doar o, un proiect imobiliar. Deci cred că ar trebui să avem o procedură mai transparentă care ori să fie discutată la plenară, ori cel puțin să facă parte din procedura bugetară obișnuită, uh, care să fie aprobată de către autoritatea bugetară. Uh, se va face la toamnă și să nu figureze în estimări. Apoi, în ce privește crearea unei linii bugetare separate, nu sunt împotrivă, eu sunt pentru o astfel de creare, dar nu în estimări. Aș dori ca această linie să fie tratată în cadrul procedurii bugetare obișnuite, să fie aprobată de către autoritatea bugetară, tocmai pentru transparență. Eu nu sunt împotriva acestei linii bugetare, ci includerea, împotriva includerii ei în uh, estimări și am spus raportorului de mai multe ori că doresc ca aceste elemente să figureze, el nu le-a inclus în compromis și de aceea cred că trebuie să le votăm. Mulțumesc, domnul Gaier. Nu știu cum se spune în portugheză sau în franceză, dar un compromis, prin definiție, e un acord. Gioran Ferm a spus că o parte din amendamentele pe care noi le-am înaintat nu au fost acoperite de către compromisul 11. Deci nu putem să spunem că uh, vorbim despre un compromis un compromis referitor la Casa Istoriei Europene și că celelalte compromisuri care uh, au o poziție diferită devin caduce uh, că sunt votate, că sunt votate, că se votează pentru sau împotriva lor, e o altă poveste, dar a spune că s-a rezolvat problema în condițiile în care toate sugestiile noastre nu au fost incluse, mm, e o procedură cu care eu nu pot să-mi dau acordul. Eu aș dori să supunem la vot amendamentele 52 și 53 pentru că nu sunt uh, conținute în compromis pe planul sensului. Mulțumesc, aș dori să îi susțin pe colegii socialiști pentru că dincolo de formă, uh, în ce privește acest uh, proiect, eu sunt uh, o um, partizana lui. Eu cred că ar fi mai bine să avem un sprijin cât mai vast. Cred că ar fi bine ca toată lumea să se identifice în acest proiect și în acest sens cred că e foarte important să se țină cont de toate sensibilitățile, nu doar bugetare, uh, deci toate sensibilitățile să fie luate în considerare și aș dori și eu ca aceste amendamente să fie votate. E foarte important tocmai pentru a construi cât mai bine acest proiect în lunile viitoare. Bine, spune președintele, iată ce vă propun. Să votăm întâi amendamentul 52 ca în calitate de, de completare. Eu nu votez pentru că nu am dreptul, în orice caz sunt prea multe voturi de la PP. Propun autorilor amendamentului să depună un amendament oral Standard parliamentary procedure, plutôt, euh, je dirais, une appropriate parliamentary procedure, parce que... Euh, appropriate parliamentary procedure, pentru că nu există o procedură standard. E vorba de un caz aparte. Iată sugestia pe care doresc eu să vă fac. Sunteți de acord? Deci, supun la vot amendamentul 52, appropriate înlocuie, sau proper înlocuiește cuvântul standard. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Deci trecem la votul electronic. Tout le monde a voté. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 pentru, 21 împotrivă. Amendamentul e respins. Celelalte amendamente devin caduce până la 59. Și iată uh, încă o dată amendamentul 59 cu privire la linia bugetară, raportorul e împotrivă. Votăm electronic, direct. Domnul raportor dorește cuvântul. Cred că... Pentru că uh, e imposibil să incluzi într-un compromis, să ții cont de voința tuturor pentru că până la urmă ajungi la un mesaj lipsit de coerență. Deci, în ce privește acest aliniat, am putea să rediscutăm să mai negociem pentru ca acest consens să fie cât mai vast cu putință. Ce înseamnă asta, domnule raportor? Vă propun, în primul rând, să votăm amendamentul 59. Raportorul e pentru sau împotrivă? Împotrivă. Deci votăm electronic amendamentul 59. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 pentru, 15 împotrivă. Deci 59 e, uh, se, se acceptă, e votat. Domnule raportor, având în vedere aceste două voturi contradictorii și deci complementare din punct de vedere politic, am ajuns la un compromis. Compromisul pe care vi-l doreați atât de mult. Bine. Amendamentul 1 al doamnei Andresen, raportorul e împotrivă, cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. E respins. Amendamentul 2 al doamnei Vetman, raportorul e pentru, cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă liberalii și socialiștii. Abțineri? E aprobat. 3. 3-ul este compatibil cu 2-ul, dar raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Cine e pentru 3? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea abțineri se respinge. 4. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. E respins. Există un amendament tehnic al raportorului care a fost deja votat cu privire la considerentul E. 5 al doamnei Andreasen. Cine e pentru? Mulțumesc împotrivă. Mulțumesc abțineri. E respins. Votul final. Vot electronic. Eu nu votez. S-a deschis votul. E secret. Euh, le vote est clos. S-a închis votul. 33 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Îl felicit pe domnul raportor și mulțumesc coordonatorilor și tuturor celor care au participat la uh, redactarea compromisurilor. Înainte de încheierea ședinței, am terminat votul. Cei care doresc să părăsească sala pot să o facă. Nu ne-am terminat ședința pentru că la chestiuni diverse Inge Gresle a dorit să ia cuvântul. Deci liniște, vă rog, cei care ieșiți să ieșiți în liniște. Inge, dragi colegi, e vorba de regulamentul financiar, aș vrea să explic mai multe lucruri pentru că Comisia a prezentat diverse documente neoficiale care au fost trimise grupului de lucru corespunzător și acum tem să nu fie o confuzie totală. Aceste documente neoficiale se referă la instrumentele financiare, la acte delegate, la obligațiile ordonatorului și la prețuri. Toate aceste modificări propuse de comisie le-am preluat sau încercăm uh, treptat să le preluăm. Comisia definește, de exemplu, instrumentele financiare, definește cadrul de utilizare, definește efectul de multiplicator, spune că trebuie să existe interese comun, uh, e vorba și de rentabilitatea instrumentelor financiare și așa mai departe. Pentru actele delegate se pune în continuare problema în ce măsură Trebuie să existe o delegare dată Comisiei și cum poate Parlamentul să participe la adoptarea actelor delegate. Comisia ne-a trimis o listă cu 117 articole din regulamentul financiar care dorește să, pe care dorește să le trateze prin acte delegate. Cu privire la aceste articole, nu va exista delegare pentru 10 dintre ele. Deci nu vom uh, urma poziția Comisiei decât la celelalte. Nu putem să-i dăm un cec în alb general. Acum ne-a trimis de asemenea documente pentru care spune că ar trebui să se preia regulile de executare în regulamentul financiar. Dacă aici uh, merge pe linia Comisiei, cu excepția celor care afectează poziția Parlamentului. În ce privește drepturile ordonatorului, n-ar trebui să urmăm poziția Comisiei, nu vom solicita să fie incluse în regulile de aplicare, pentru că noi considerăm că nu este necesar. Asta doream să fac, pentru că cred că altfel, dacă nu discutăm despre acest subiect, șocul va fi foarte mare. Deci toate aceste documente vor fi tratate de raportor. Doream doar să vă informez. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Nu există alte întrebări. Ședința se suspendă.